în liniște, astfel încât să putem trece la vot. And the vote. Votul va avea loc în această ședință mixtă, libe și fem, privind adoptarea standardelor minime în ceea ce privește drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Știți că după multe negocieri și intense negocieri, raportorii noștri au convenit cu Consiliul privind noi reguli de a asigura standarde minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Așadar, mulțumită acestei directive, toate victimele care au suferit uh, în urma criminalității în Uniunea Europeană vor beneficia de aceleași drepturi privind uh, procedurile minime uh, în aceeași măsură și de asistență, sprijin și protecție. Salutăm aceste negocieri și angajamentul puternic arătat de către raportori. Mulțumim! Mulțumim ambilor raportori și raportorilor din umbră și haideți să-i felicităm pentru munca grozavă. Acum dau cuvântul președintelui Comisiei FAM, domnului Gustafson, care dorește de asemenea să facă niște observații înainte să trecem la vot, după ce îl ascultăm, după cum spuneam, pe, uh, îi vom asculta și pe raportori. Domnule Gustafson, voi continua în suedeză. Vă rog să vă puneți căștile dacă aveți probleme în a înțelege limba suedeză. Eh, Aguilar. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Mă felicit că acum suntem în momentul în care putem vota această propunere. Sunt perfect de acord eh, să spun că am avut o activitate extraordinară din partea celor doi raportori. Vă mulțumesc pentru toate propunerile, vă mulțumesc pentru toată activitatea uh, Uh, depusă în cadrul acestui dosar. Uh, comisia noastră a participat la acest efort și uh, mulțumesc și Consiliului pentru flexibilitate, pentru că ne-a, dat, ne-a permis să avem o propunere bună. Aș dori să spun de asemenea că am avut această propunere cu o perspectivă de egalitate foarte importantă și mă felicit uh, pentru că am uh, avut uh, până la urmă succes. Avem un, o legătură între uh, crima legată de violență, în special uh, violența între tineri. Aș vrea acum să mă adresez raportorului. Vreau să vă întreb uh, dacă vreți să spuneți ceva. Doamna Parvanova sau doamna Jimenez doresc să intervină. E... Eh, Yes, thank you, Mr. Gustafsson. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc ambilor președinți și de asemenea doresc în primul rând să mulțumesc Comisiei pentru faptul că au uh, dat acum o voce victimelor um, care au fost afectate, ale căror drepturi au fost afectate de pe urma criminalității. Mulțumim și președinției daneze. Dreptul la informație, dreptul la traducere, toate acestea sunt foarte importante și, de asemenea, dreptul la protecție pentru a evita ca persoana respectivă să devină victimă pentru a doua oară. S-au creat multe posibilități, există posibilitatea de a cădea de acord asupra unor chestiuni specifice, asupra anumitor grupuri de victime specifice, cum ar fi victimele terorismului sau ale crimei organizate. De asemenea, este foarte important să se distingă între violența um, împotriva minorilor, a persoanelor cu dizabilități, a femeilor și a bărbaților. Doresc să mulțumesc secretariatului, consultanților și tuturor asistenților care și-au adus contribuția la acest raport. Mulțumesc și uh, raportoarei, doamnei uh, Paranova, din partea um, Comisiei FAM și mulțumesc uh, tuturor celor care și-au adus contribuția. În final, vom vota pe marginea unui raport care se va asigura că cetățenii se vor simți mai în siguranță atunci când uh, denunță anumite infracțiuni. Acest lucru duce și la dezvoltarea justiției și a dreptății în întreaga Europa. Putem să fim mândri că împreună facem ceva pentru victime, victime care merită sprijinul nostru. Rezultatul este vizibil. Mulțumesc! Thank you very much, President. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, uh, Terezei pentru parteneriatul grozav. Doresc de asemenea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor membrilor din partea celor două comisii, pentru că s-a dovedit că am cooperat foarte bine. Cred că este o zi măreață astăzi, pentru că după ce am adoptat tratatul de la Lisabona, este prima dată când adoptăm o legislație care protejează drepturile și interesele cetățenilor europeni în contextul uh, legislației penale. Este prima dată când Parlamentul aș aduce contribuția în mod semnificativ punând uh, în prim plan evaluarea individuală a victimelor uh, care suferă de pe urma criminalității. Se ține cont de nevoile specifice, de servicii specifice care vor fi furnizate și de asemenea ne gândim la o formare specială pentru toți aceia care sunt implicați în uh, a avea de-a face cu victimele criminalității. Ambele comisii sunt de acord prin toate noțiunile legate de violența um, bazată pe diferențe de gen. Mulțumesc președinției daneze pentru munca foarte bună și toate eforturile pe care le-au făcut pentru a convinge statele membre. Felicitări! A fost un parteneriat foarte bun între instituții. Am uh, beneficia de sprijin profesionist și de consultanță profesionistă și în final aș dori să mulțumesc secretariatului celor două comisii pentru asistență și de asemenea asistenților și sper că acest uh, regulament va face o va face diferența în uh, acest domeniu. Sper că vom mai avea ocazii să cooperăm la fel de bine și pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you very much and Mulțumesc foarte mult. Vom trece acum la vot. În primul rând vom vota amendamentele de compromis prin vot electronic. Nu încerc să spun cum să votăm, însă am fi foarte fericiți, aș fi foarte fericit dacă nu ar trebui să trecem încă o dată prin toate amendamentele. Sigur că fiecare este liber să facă ce dorește, pentru că Știți foarte bine cum stau lucrurile. Votăm întâi uh, amendamentele de compromis prin vot electronic și după ce acestea vor fi fost adoptate, trecem la votul final. Votăm acum textul de compromis, amendamentul 539. Votul este deschis. A votat toată lumea? Nu încă. Mai lipsesc două persoane. Încă una. S-a mai adăugat cineva? Să spunem că votul este închis. Cred că se adoptă. Și acum trecem la votul final. Pagina 41 tot vot electronic, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă cu adevărat. Mulțumesc, felicitări încă o dată raportorilor! Și cu aceasta, această ședință a ajuns la finalul său. Mulțumesc tuturor pentru prezență și sper că toată lumea se va bucura de o vară minunată.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 No, it's not. Okay. Hello. Please. Thank you all. Mulțumesc tuturor. Facem cu mâna și ne luăm la revedere de la membrii Comisiei FAM. Am apreciat uh, întotdeauna acest exercițiu continuu al uh, cooperării foarte bune între cele două comisii, LIBE și FAM, care întotdeauna și-au unit forțele, au făcut-o iară o dată în plus, dar acum este momentul ca membrii LIBE să treacă la vot. Votul care se referă la câteva rapoarte de competențe exclusiv LIBE. Trecem așadar la punctul 15, Dosarul acesta se referă la protecția copiilor în lumea digitală. Raportoare, doamna Ana Head. Iar obiectivul este de a adopta avizul, proiectul de aviz. Trecem la vot, după cum am planificat. Și începem, așadar, concentrați-vă, astfel încât să putem merge mai departe fără probleme. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Verificăm electronic la 15. Asta solicitați? Verificăm electronic. 15. Votul este deschis. PP-ul, trei prea multe cartele de vot, prea multe cartele de vot cu trei în plus din partea PPE-ului. Vă rog să vă mai numărați odată. Acum e în regulă. Așadar, care este rezultatul? Ar trebui să o luăm de la capăt? Nu? Nu. Votul este închis. 30 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Și acum, amendamentul 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul... Nu. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Am văzut doar PP-ul votând în favoarea acestui amendament și ECR-ul. Putem să verificăm, dar restul au votat împotrivă, așadar se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum, 48 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum textul astfel modificat. Vot textul integral, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 56 pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, doamnă Head! Felicitări! Trecem la cel de-al treilea vot, un vot orientativ privind un proiect de raport, privind uh, o propunere comună, dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de comunicare după arestare. Uh, o propunere de directivă. Raportoare, doamna Antonescu. Trecem la vot și începem. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Vot pe părți. Vot pe părți. Votăm această introducere. Plus plus litera A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, așadar verificăm electronic. Rapid, vă rog. 89. Votul este deschis. 2 PPE, 2 deputați PPE prea mult, minus 2, minus 1 din partea PPE-ului, încă unul în plus, în continuare. Bun. Votul este închis. 19 la 37 se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 99. Verificăm electronic. Voltul este deschis. PP-ul, prea mulți. Acum e în regulă. Care este rezultatul? Votul este închis. 27 pentru, 28 împotrivă. Se respinge, îmi pare rău. Se respinge. Amendamentul 94. Nu, nu, îmi cer scuze. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Vot pe părți. Paragraful 1.e. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 105. Vot pe porți. Cea de-a doua parte. Nu, cea de-a doua parte, după cum spuneam. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A treia parte acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu prea e clar, așadar verificăm rapid electronic. 109. Verificăm. 109. Votul este deschis plus 1 din partea PP-ului. Acum e corect. Votul este închis. 21 pentru, 37 împotrivă. Se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Nu este clar, verificăm electronic, 33, vă rog să ridicați mâinile, altfel nu este clar cum se votează. 33, votul este deschis. Votul este închis. 41 pentru 16 împotrivă. Ar fi fost mai clar dacă ați ridicat mâinile. Dar nu ați făcut acest lucru. Acum e totul foarte clar. 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. 34. Este în regulă. 34 pentru. Nu? Devine caduc? Pe lista mea nu. Am o listă mai veche, mi s-a spus, deci acesta devine caduc. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Multe devin caduce. 37. 37. Trecem la 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 is identical. 17 este identic. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm? Verificăm. Compromisul 14. Verificăm. S-a închis votul. 26 pentru 30 împotrivă, deci a fost respins, îmi pare rău. O sută patruzeci și trei pentru împotrivă, abțineri, se respinge. patruzeci și patru pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 146. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 148. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 149 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi pare rău, se pare că am sărit peste 19. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 sau 38? Nu, am votat deja. Deci compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 157 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 158 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 41. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 162. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 164. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 42. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 165. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 168 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromise 17. Compromisul 17 pentru. Împotriva abținere adoptat. 170 pentru. Împotriva Abțineri. Se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 175 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Tengo una duda en la enmienda que hemos votado. Am o mică îndoială legată de amendamentul pe care l-am votat acum. Era un vot pe părți. Deci vorbim despre compromisul 17, dar aș fi vrut să verificăm votul pentru că este important. Vorbeam de un vot pe părți și ar fi fost bine să-l verificăm. Intervenția fără microfon. Este un vot important, cum spuneam, și este un amendament important articolul 13 este un vot pe părți. Bun, am luat notă de asta, spune președintele. Dar pe lista mea de vot, articolul 13 intră la compromisurile 17-18. Da, e adevărat că într-una din coloane scrie că este vot pe părți. Bun, deci haideți să repetăm votul pentru că lista care mi s-a dat mă cam încurcă, mă cam derutează. Pentru că scrie 17, fost 18, dar te încurcă și cu compromisurile, dacă acoperă sau nu acoperă ambele alineate. Deci o să avem un vot pe părți. Votăm mai întâi alinatul 2 de la uh, amendamentul de compromis 17 și apoi un al doilea vot uh, pentru alinatele 1 și 3. Mai întâi, alinatul 2 de la amendamentul de compromis 17 pentru. Împotrivă. Să verificăm. Mm-hmm. Alinatul 2 de la amendamentul de compromis 17 s-a deschis votul. Iarăși avem pe cineva în plus de la PP. Nu, de fapt, în ce scuze, de data asta de la socialiști și, democra- și uh, democrați. Ar trebui să nu luăm în calcul un vot de la ei. Deci, care e situația acum? S-a închis votul. 34 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Și acum partea a doua. S-a deschis votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acum e clar. Se adoptă. Bun, deci ne întoarcem la 175. deci pagina 13 pe lista mea de vot. <laughs> so, It's amendment 175. Amendamentul 175 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 177 pentru. 176, îmi cer scuze, spune președintele, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 177. A fost retras. Da, nu apare pe listă. Da, e o listă foarte derutantă care ne face tot felul de probleme. Dar nu nimic, compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Vot pe părți. Nu e vot pe părți. Nu, a devenit caduc, pentru că am adoptat 18. Deci ajungem la 44. Cine este pentru? La 44. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru. Votăm un bloc. Deci vreți să votăm un bloc? Bun, deci amendamentele de la 1 la 7 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. E un amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Ajungem la 15 pentru, împotrivă, abțineri, eh, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru. Deci compromisul 21 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14 a fost retras. 55 E... Mă înșel eu sau am sărit peste amendamentul 54? Spune domnul Tavares. Deci după amendamentul de compromis 21 ar fi trebuit să fie 54. Tu votează. Where is it? We have to vote. Where is it? I think that we, we skipped it. Cred că am sărit peste el. Don't have it. Where is it? No? No? But I... Uh, ah, sorry, Mr. Mr. Mr. Chairman. Well, well, I'm, I'm, I'm uh, sorry. Ah. It's, it's... Domnule președinte. Da, e din cauza listei, iar îmi cer scuze, spune președintele. Ceva e în regulă cu lista. Dar oricum, mi s-a spus că ai dreptate, deci haideți să votăm 54, dacă sunteți de acord. Deci 54, pentru că încă mai trăiește. 54, cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri, se respinge. Acum nu mai trăiește, l-am omorât. Îmi pare rău pentru confuzie. It goes, listen, it goes to four... Acum trecem la 14. Hai să fim atenți pentru că e ceva în regulă cu listele și trebuie să ne concentrăm și mai mult decât de obicei. Deci 14. A fost retrasă o parte, dar o parte încă mai trăiește, repet. Live, we're voting on it. Și pe asta o votăm. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. 60. Care nu e clar. Verificăm. S-a deschis votul. Iar avem un membru în plus de la PPE. Acum avem numărul corect. Cum arată? 29 pentru, 28 împotrivă. Îmi pare rău, domnule Busutil, dar s-a adoptat am amendamentul dumneavoastră. Trecem acum la 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Nu? Hai să verificăm încă o dată, dar vă rog să ridicați mâinile, pentru că nu e clar deloc. Deci verificăm 61. S-a deschis votul. Vote closed. S-a închis votul. S-a închis. 30 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Compromisul 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 67 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 68 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 69 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Verificăm 69. Verificăm 69, s-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi împotrivă, 26 pentru, deci s-a respins. Dar nu s-au ridicat mâinile. Înțeleg că ați obosit, dar dacă ridicăm mâinile, se vede și putem număra. Și e mult mai clar. 17 pentru, împotrivă. Abține. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. și se respinge. 18 pentru. Împotrivă. și se adoptă. Compromisul 24 pentru. 7, 70. Da, 70 a fost respins. 70 a fost adoptat, îmi cer scuze. 16 adopted, no. 70 rejected. 17. 17 a fost adoptat, 70 a fost respins. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Eu așa văd, dar hai să verificăm. Deci compromisul 24. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 29 împotriva, 25 pentru. Ajungem, deci, la 70, nu, 71, 71, pentru, împotriva, Abține. se respinge,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 Cred că e adoptat. 77. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 78. Pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 25. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 80. Pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Ajungem la 82. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, ajungem în sfârșit, nu, amendament orizontal. Așa scrie aici, amendament orizontal, e normal, amendament orizontal, asta înseamnă că nu e vertical, bun, am înțeles. Hai să votăm și orizontal. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și, în cele din urmă, votul asupra textului așa cum a fost modificat, votul final, uh, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 2 împotriva, 4 abțineri. Felicitări, doamne Antonescu. Și acum, dacă am terminat... I'm giving, I've been given another, I've been giving another. Mi s-a dat o altă listă de vot. Asta o să mă ajute să evit alte confuzii și erori. Votăm acum raportul domnului Triantafilides? Nu! E raportul Triantafilides, spune domnul președinte. Nu, îmi cer scuze. Bun, nu. Votăm uh, proiectul de raport privind presupusa folosirea unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri. O continuare a raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European, raportoare doamna Hélène Flotre. Votăm acum. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 1, nu. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaizeci și șapte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm la 67. Deschidem votul. Îl închidem acum. 25 la 27 respinge, să Aveați dreptate. Bine. 68 și 69 sunt identice pentru împotrivă abțineri, respinsă. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm. 68 și 69. Deschidem votul. Cum îl închidem? 1 în plus de la PPE. Ce avem? Scădeți un PPE. Ce avem? 29 pentru, 26 împotrivă se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile mai sus pentru că altfel n-am cum să-mi dau seama de aici. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Asta ne duce la compromisul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, amendamentul 93, pentru. Against, abstentions, rejected. Împotriva abțineri, respins. Verificăm. Verificăm electronic 93. Deschidem votul. Închidem votul. PP prea mulți. Cum? 29 împotriva, 26, împotriva 26 pentru respins. 94. Cine e pentru? împotriva Obține respins. Verificăm 94. Ridicați mâinile. După mâinile văzute era respins. Să verificăm acum, să vedem. 94. Deschidem votul. Un în plus la PP. Cine? 29 pentru 27 împotrivă. Se adoptă într-adevăr, dar ridicați mâinile. Compromisul 7 pentru Împotrivă abțineri se adoptă. Mergem la compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri respins. 109. <coughs> Vreau să verificăm? 108 Verificăm 108. Deschidem votul. 108. Ca de obicei, un plus la PPE. Acum, 29 la 26 se adoptă. O sută zece pentru împotrivă, abține, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru potriva abțineri se adoptă. Asta ne duce la 116, nu? 113, nu? E caduc pe lista mea, spune președintele. 116. Pentru. Împotriva. Abțineri. Cred că e respins. Să verificăm, să verificăm. 116. Deschidem votul. Deschidem votul 116. Ce avem? opt la opt. E respins. Mă scuzați? Nu era unul de la PP în plus, o persoană, cumva neastră? Dacă e 29 la 28 se adoptă. Sunteți împotrivă. Mai verificăm o dată. Haideți să verificăm încă o dată. 116. Reverificăm. Vote is open. Two PP too many. Doi în plus de la PP, un în plus de la PP. Tot un PP în plus. Închidem votul acum. 28 la 28 e respins, îmi pare rău. Doamne Wikström, evident, domnule președinte, este cineva aici care și-a uitat cartela de vot și care e împotrivă. Și am o întrebare simplă. Ce fac consilierii PP-ului? Ar trebui să numere capetele de parlamentar. Amendamentul 116 este respins. Haideți să trecem la 119 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 10 împotrivă abțineri se adoptă. 121 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122, haideți să verificăm. Unul în plus de la PPE. Acum e bine. Închidem votul. 24 pentru 30 împotriva, respins. Compromisul 11, nu, 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123. Verificăm. Verificăm 1, 2, 3. 123. Deschidem votul. <clears throat> Închidem. 28 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru 125 126, spune președintele, sunt identice. Sunt identice cu 124. Așa că devin caduce pentru că a fost votat cel anterior. 128 pentru împotriva Avem o problemă cu mâinile astea ridicate. Haideți să încercăm electronic. La 128 deschidem votul. 128. Închidem. Douăzeci și șapte pentru, douăzeci și opt împotrivă, respins. 129 și 130 sunt identice pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm. Verificăm la cele două amendamente identice, deschidem votul. Închidem. 29 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 134 pentru, împotrivă. Ce fac socialiștii? N-am văzut mâini acolo. Dacă nu ridicăm mâinile, n-am de unde să știu. Albrecht. N-am putea merge mai departe votând doar electronic. Fiecare vot îl verificăm. Să votăm doar electronic? Știu că obosiți, ridicat atâtea mâine. Haideți, ridicați mâinile, că altfel n-am, n-am de unde să-mi dau seama. Ridicăm mâinile în continuare. 134. Pentru Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 134. <laughs> Verificăm. <clears throat> Unul în plus la PP, scădem. scădem un PP, pentru că e un în plus. Scăde, haide să scădem un PP. Acum e bine, acum e bine. 29 pentru 27 împotrivă se adoptă. Domnule președinte, apel la regulament. Am putea ști care membrii sunt prezenți în realitate, pentru că cei care nu sunt aici să nu mai fie numărați, că la fiecare vot avem pe cineva în plus. Nu se poate întâmpla așa ceva. 135. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 136. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 137. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 138 și 139 identice. Pentru. Împotrivă. Obțineri. Se adoptă. Nu. Cer scuze. Verificăm. Verificăm. La 139. 138, 139. Verificăm. Deschidem, închidem votul. 25, 27 împotrivă, respins. 140-141 identice pentru împotrivă, abțineri, respins. 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, <clears throat> împotriva cine se adoptă. 143 verificăm. Verificăm la 143. Închidem votul. 1 plus la PP. Iarăși. Intervenție fără microfon din sală. 29 pentru, 27 împotrivă. De acum mergem electronic. Considerând amendamentul 1, deschidem votul. Închidem. Respins. Amendamentul 2. Deschidem votul. Închidem. Respins. fundamentul 3. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. fundamentul 4. Deschidem votul. Acum îl închidem. Se adoptă. Amendamentul 5. Deschidem votul. Acum îl închidem. <clears throat> Se adoptă. Amendamentul 6. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 7 și 8 identice. Deschidem. Închidem. Respins. Compromisul 12. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 9. Deschidem votul. Închidem. Respins. 11. Deschidem. Închidem. Ce adoptă. Deschidem. Închidem. Paisprezece cu amendament oral. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 15, deschidem, închidem. Ți adoptă. 16, deschizi votul. Închis. Respins. 17. Deschidem. Intervenție din sală fără microfon. N-aveți cartela de vot și ați votat împotrivă? Ați votat pentru. Atunci se adoptă. votul va fi trecut în procesul verbal, dar rezultatul nu se schimbă. Intervenție din sală fără microfon. Haideți să repetăm votul. Repetăm votul electronic. Și o socotim și pe domnul Lucev, care nu are cartela de vot. Amendamentul 16. Deschidem votul. Închidem votul. 29 pentru, 28, deci 38 pentru, 30 pentru și cu votul dumneavoastră nu se schimbă rezultatul. 17. Deschidem votul. <clears throat> Închidem. Se adoptă. 18. <clears throat> <clears throat> Deschidem. Închidem. Se adoptă. 19, vot pe părți, prima parte. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 20. Nu, partea a doua. <clears throat> partea a doua. Deschidem votul. Acum îl închidem. Se adoptă. Nu, e respins. Ce ați votat? Ați votat pentru, tot respins e. Și cu asta ce întâmplă? nu puteți vota? De ce? Ați greșit. Deci majoritatea sunt pentru. ce și domnul Bursalino atunci se adoptă. 30 la 29. Domnule președinte, dacă cineva face o greșeală, asta nu afectează rezultatul. Asta e regula de procedură. <clears throat> își pot corecta votul, dar nu se schimbă rezultatul de pe tabelă. Asta facem în plenară, asta e regula. Doamna Ladford, dacă nu e vot nominal, nu e vot nominal, atunci procedura este să votăm prin ridicare de mâini. Și secretariatul numără Dacă recurgem la o procedură care înlocuiește procedura normală, cineva care nu are cartela de vot ar trebui să fie numărat. Altfel, voi insista să votăm prin ridicare de mâini. Ați observat că deja votăm de mai bine de o oră și în mod rezonabil ni s-a cerut să, să verificăm electronic. Așa facem și dacă se întâmplă cu o greșeală. Nu e un vot nominal. Ce că la nesfârșit tot numărăm voturi. Avem o oarecare flexibilitate în comisia asta. Nu e niciun motiv pentru PPE să ia în brațe acum reguli care nu există. Ați fi de acord să repetăm acest vot ca eroarea să poată fi remediată? Domnule președinte, de vreo 30 de ori PP-ul a avut un vot în plus. ne am greșit odată la un vot, am cerut puțină înțelegere la un vot prin ridicare de mâini, credem că se poate face asta. N-am comentat nimic în 29 de rânduri când au avut un vot în, un vot în plus PP-ul. Haideți să repetăm votul partea a doua a amendamentului 19. <clears throat> repetăm votul. Deschidem votul. Și acum îl închidem. A votat toată lumea, toată lumea mulțumită. Închidem votul. 30 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Și încă nici nu l-am numărat pe domnul Ilcev, un da cu mâna ridicată. 20. Deschidem votul. Acum îl închidem. ...29 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. 21 <clears throat> Deschidem votul. Acum îl închidem. Douăzeci la 29 se respinge. 22. Deschidem votul. Acum îl închidem. Respins. 30 la 26, 24. <clears throat> Deschidem votul. <clears throat> Închidem. Respins. 25. 26, 25 e identic cu 24. Votul e deschis. <clears throat> Închidem. respins. 27, deschidem votul. Nu devine caduc. Închidem. Respins. 28. <clears throat> <clears throat> Deschidem votul. Închidem. Respins, 29. Deschidem votul. Închidem. Respins. 30. Deschidem. Închidem. Se adoptă. 31. Deschidem votul. <clears throat> Acum îl închidem. <clears throat> Respins. 32. Deschidem votul. Închidem. Respins. 33. Deschidem votul la 33. Compromisul a fost retras, nu 33. Închidem. 33. Închidem votul. Respins. 34. Deschidem votul. Închidem. Respins. Domnule Mișel, ați votat împotriva? A fost o greșeală? N-a mers? Ați votat împotriva? Oricum a căzut. Se respinge. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 36 cu amendament oral. Deschidem, închidem. Se adoptă. 37. Deschidem. Treizeci și șapte, deschidem, închidem. Se adoptă. Compromisul 14, deschidem. Închidem. Se adoptă. 45, deschidem. <clears throat> Deschidem la 45, închidem. Respins. 46 pentru. Nu, deschidem la 46. Închidem. Se adoptă compromisul 15. Închidem. Se adoptă. 51 vot pe părți, prima parte. Închidem. Se adoptă a doua parte. Deschidem votul. Și acum îl închidem. Respins. 53. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Și acum votăm pe text în forma modificată, electronic, deschis, închis. Numărăm. Cincizeci pentru, două împotrivă, cinci abțineri. Felicitări, doamnă Flotră. Nu ne-am închipuit că o să meargă așa lucrurile. A fost greu și vă felicităm, doamnă Flotră. Eu, din păcate, trebuie să vă părăsesc, am să fiu înlocuit de colega noastră, doamna Kinga Gal, care va prezida următoarele voturi. So, the next, uh... Așadar, următorul vot uh, este pe marginea proiectului de uh, raport Domnule Holmeier, vă rog. Domnule președinte, voiam să spun că din greșeală, pe lista de vot a PPE-ului la amendamentul 5 apare un minus și la amendamentul 5 ar trebui să apare semnul de plus. Este o eroare care s-a strecurat pe lista de vot a PP-ului, deci la amendamentul 5 pentru PP plus, nu minus. Președinte, mulțumesc, Monica. Haideți așadar să începem votul. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, verificăm electronic amendamentul 11. Votul este încă deschis. Vă rog să votați. Votul este închis. 51 pentru. <laughs> Deci a fost o greșeală. Amendamentul 12 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul, amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, nu, 29. Amendamentul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vă rog, încă o dată, amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, Votăm mai târziu pe 52 la compromisul 9, deci 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abții. Nu e clar. Amendamentul 43. Deschidem votul. Un PP în plus. Acum e în regulă. 29 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar putea fi aceeași majoritate, însă haideți să verificăm din nou. Deschid votul la 55. Votul este închis. 26 pentru, 27 împotrivă. Două abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 8. Nu, mi se spune că trebuie să votăm uh, amendamentul 56, pentru că 55... Deci votăm întâi amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul de compromis 8. Pentru că amendamentul de compromis 7 a fost votat și a fost adoptat, așadar 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mergem acum la amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, Împotrivă. Abțineri. Să respingem. Să verificăm la 69. Deschid votul. Închidem votul. 27 pentru, 25 împotrivă, 2 abțineri. Așadar, se adoptă. Interven a, am vrut să votez împotrivă și din câte îmi dau eu seama, se va respinge că va fi 27 la 27 pentru că mai există un coleg care a vrut să voteze împotrivă, nu am apucat să facem acest lucru. Deci 27 la 27 s-ar respinge. Bun, deci se respinge. 28. 28 pentru. Nu, îmi cer scuze, nu 28, 68 se corectează președinta. Pentru împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm din nou. Amendamentul 68. Votul este deschis. Votul este închis. 26 pentru, 25 împotrivă, 2 abțineri. Și îl avem și pe domnul Ilcev, deci 26 pentru, 26 împotrivă. Așadar se respinge. Trecem acum la amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm partea a doua. Vă rog, deschid votul. Vă rog partea a doua la compromisul 9. Partea a doua. Acum închidem votul. 24 pentru, 29 împotrivă. 30 împotrivă, respins. Sunteți împotrivă sau pentru? Oricum nu contează să respinge în oricare dintre situații. Și acum trecem la amendamentul Da, doamnă Guillaume, doreați să spuneți ceva. Da, vreau doar să vă spun că mi se pare că am uitat să votăm amendamente, dacă nu mă înșel, pentru că 68 70-71 n-au devenit caduce, pentru că am votat 69. Cel puțin așa mi se pare mie. So we have to vote mm. Okay. So we have to vote on amendment da. Bun, deci trebuie să votăm amendamentele 70, 71 și 72. Bun, să votăm amendamentul 70. Pentru. 70. Da. Am sărit peste aceste amendamente din greșeală. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri este foarte dificil de a spune, așa încât verificăm electronic. Amendamentul 70, votul este deschis. Votul este închis. 25 pentru, 28 împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge aceeași majoritate. 72 pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 73, pe acesta l-am votat deja, a fost adoptat, așadar trecem la compromisul 9 și pe acesta l-am adoptat, prima parte, și partea a doua a fost respinsă, iar acum am ajuns la amendamentul 75. Deci, amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri. Este dificil, așadar uh, nu pot să spun. Deci vot electronic. Amendamentul 77. Votul este... Nu. PP-ul are un vot în plus. Vă rog. Bun. Acum e în regulă. 25 pentru, 26 împotrivă, două abțineri. Se respinge. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Verificăm. Votul este închis. 25 pentru 29 împotrivă. Deci se respinge. 81 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Compromisul 12. Se corectează președinta. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 91. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 13. Pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic la partea a doua. Vă rog, deschideți votul. Votul este închis. 21 pentru, 32 împotrivă. Ce scuze că nu am văzut acest lucru. 92 pentru, Împotrivă. Nu, devine că îmi cer scuze. Mergem la amendamentul 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Vă rog să votați. Votul este deschis. Închid votul. 25 pentru, 28 împotrivă, deci se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Dar haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 30 pentru, 23 împotrivă, o abținere se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar Haideți să verificăm electronic. 111, votul este deschis. Votul este închis. 41 pentru, 12 împotrivă. Nicio abținere. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pe două părți, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri Verificăm partea a doua, electronic, la amendamentul de compromis 17. Votul este deschis. Votul este închis. 14 pentru, 40 împotrivă. Să respingem. 118. Nu. Trecem la 122. Îmi cer scuze. 122. Amendamentul 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 123. Pentru. Împotrivă. Foarte dificil de spus. Vă rog să ridicați mâinile. Amendamentul 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic, îmi pare rău. Votul e deschis. Votul este închis. 23 pentru, 13 împotrivă. 18 abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 124 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. La 127 voturi este deschis. Votul este închis. 25 pentru, 29 împotrivă, se respinge așadar. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm electronic la 129. Votul este deschis. Votul este închis. 27 pentru, 25 împotriva, așadar se adoptă. Amendamentul 131 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar trebuie să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 18 pentru, 36 împotrivă, se respinge așadar. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru. Împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Cu toate că noi am văzut pe socialiști votând. 142 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 Votăm numai partea a doua de la 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141. Devine caduc. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm electronic la 145. Votul este deschis. Votul este închis. 24 pentru, 29 împotrivă, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, din nou îmi pare rău. Nu ridicați mâinile. Votul este deschis. Votul este închis. 24 pentru, 29 împotrivă, așadar se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 149 și 150 sunt identice pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 28 pentru, 26 împotrivă. 27 împotrivă, dar oricum se adoptă. 156. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 159 pentru. Împotrivă. foarte dificil, trebuie să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 35 pentru 18 împotrivă, așadar se adoptă. Trecem acum la considerente, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul e închis. 25 pentru, 29 împotrivă, se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 6, verificăm, votul este deschis. Votul este închis. 25 pentru, 29 împotrivă, se respinge. Mergem la amendamentul 5 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18. Pentru. Uh, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Toată lumea a fost pentru s-a adoptat. Și acum trecem la amendamentul de compromis 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem acum la votul final. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 47 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, doamnă Holmeier! Ultimul vot pe ziua de astăzi este proiectul de aviz privind sancțiunile penale aplicabile operațiunilor personal intens și manipulărilor de piață. Raportoare, doamna Boscurt trecem imediat la vot, dacă cumva nu dorește să ia cuvântul. Bun. Uh, the two, amendment 17 and... Amendamentul 17 și amendamentul 18 nu sunt admisibile, deci începem direct cu amendamentul 3. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 19. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 20 uh, s-a retras, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 8 a fost retras, 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 23 pentru,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 Please vote. Vă rog să votați. S-a închis votul, 45 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 4 abțineri. Felicitări doamnei Boscur. okay. Uh, we, need a, we need a very Okay, I, I uh, continue. So I will give the floor to Mr. Cum spuneam, îi dau cuvântul domnului Fontana și apoi comisiei și președinției cipriotă pentru comentarii. Domnule Fontana. Mulțumesc, doamnă președinte. Regulamentul pe care LIBE uh, a fost rugat să-l analizeze vorbește despre Fondul pentru Azil și Migrație și despre cadrul financiar multianual 2007-2013. Fiecare fond are uh, propriile uh, prevederi, previziuni și Comisia propune un regulament orizontal care s-ar aplica tuturor acestor fonduri. Acest regulament face parte dintr-un pachet de patru care uh, vor constitui cadrul financiar al Uniunii Europene pentru rezolvarea și controlarea acestor programe până la finalul perioadei de programare. Amendamentele la regulament care trebuie analizate de Comisia Libe sunt în mare parte legate de trei domenii. Uh, se pune accentul pe subsidiaritate, avem o schimbare distinctă de direcție către liberalizarea și simplificarea uh, Fondului pentru Azil și Migrație. Și vrem să subliniem principiul de subsidiaritate, cum spuneam, în special în prevederile generale, acolo unde spune, se spune că fiecare stat uh, membru trebuie să ia în calcul subsidiaritatea în conformitate cu politicile și prioritățile Uniunii Europene. În articolul 3, propunerea Comisiei era limitată la cooperare strânsă cu statele membre. Și la acest punct am uh, adăugat uh, autorități uh, regionale, locale și civile. Subsidiaritatea joacă un rol și în cadrul transparenței. Dacă un stat membru uh, Uh, necesită o contribuție, credem că statul membru respectiv ar trebui să ofere documentele necesare și, de asemenea, să ofere și o justificare detaliată pentru această solicitare. În articolul 16, alineatul 4, apare acest lucru Uh, am introdus din nou autoritățile regionale și locale și sprijin uh, intenția Comisiei de a introduce controle uh, și verificări locale. Astfel încât la articolul 29 nu mai avem doar Comisia și statele membre. Atunci când adoptăm prevederile necesare pentru a ne asigura că acest fond este utilizat așa cum trebuie, în articolul 29 alineatul 6, am inclus uh, două amendamente solicitând Comisiei să preia responsabilitatea pentru a stabili un, fond de, un uh, sistem de monitorizare pentru toate fondurile, astfel încât acest lucru apare la articolul 8, alinatul 4.9. De asemenea, acțiunile cu țările terțe, articolul 9, alinatul 2a, 9. Avem de asemenea amendamente care subliniază rolul important al Parlamentului European ca organism consultativ în uh, articolul 8.1 și uh, articolul 13.1. În ceea ce privește rolul Parlamentului, aș vrea să vă liniștesc Ă, implicarea deputaților nu va duce la o extindere a calendarului. Dacă avem o situație de urgență, Parlamentul și Consiliul trebuie să fie ținuți la curent, pentru că acest lucru apare în articolul 1 alinatul 4. Am stabilit și o serie de amendamente pentru a încerca să consolidăm ă, sistemul de monitorizare despre care vorbeam. Credem că documentul Comisiei a fost bun din acest punct de vedere, dar am încercat să includem uh, autoritățile locale din statele membre. Cele 27 de state membre au uh, sisteme administrative foarte diferite și nu va fi ușor ca toate să lucreze cu autoritățile locale și regionale, dar trebuie să țină cont de principiul subsidiarității și statele membre uh, pot găsi cea mai bună soluție de cooperare. Aștept cu interes orice observații sau critici pe care le-ați putea avea. Vă mulțumesc și vă dau înapoi cuvântul. Mulțumesc, mă întorc acum către comisie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc preș uh, raportorului pentru observații. O să încerc foarte pe scurt să vă spun punctul de vedere al comisiei asupra unor puncte ridicate de domnia sa. Salutăm faptul că a pus accentul pe rolul autorităților uh, dincolo de um, nivelul uh, de stat pentru punerea în aplicare a fondurilor și am subliniat importanța parteneriatelor în cadrul statelor membre. Mulțumesc deci raportorului pentru asta. Rolul statelor membre în sistemele de control și gestionare nu ar trebui să fie diluat de transmiterea uh, responsabilității către autoritățile locale și regionale. Deci ar trebui să fim foarte atenți unde facem referire la uh, autoritățile subnaționale în text. De asemenea, în articolul 12, amendamentul 13, unde există o trimitere la uh, rolul autorităților uh, regionale și locale și raportorul a sugerat ca aceste autorități să propună reexaminarea sau revizuirea programelor naționale. Acest lucru este foarte important pentru că programele, programele deja stabilite pot fi adoptat, adaptate la noi împrejurări. Și am vrea să vedem noi programe multianuale care să nu fie uh, revizuite foarte des, pentru că asta ar duce la probleme pe teren și ar submina ideea de programare multianuală, care este o trăsătură foarte importantă a acestor fonduri. Una dintre îngrijorările majore pe care le avem legate de sugestiile raportorului. În primul rând, un subiect pe care l-am uh, ridicat dimineață în ceea ce privește Fondul pentru Securitate Internă și anume termenul pentru revizuirea de la mijlocul mandatului. Raportorul a propus ca această revizuire să aibă loc pe 1 iulie 2016. Din punctul nostru de vedere, asta ar fi prea devreme, pentru că majoritatea acțiunilor de-abia încep în 2014, deci va fi foarte greu ca în 2016, la jumătatea lui iulie, să putem evalua necesitatea pentru finanțare suplimentară sau pentru modificarea ale programelor. Și statele membre uh, transmit trebuie să transmită un raport până la 31 martie 2017, care ar face parte din revizuirea de la mijlocul mandatului. Deci îl rog pe raportor să regândească această dată. Și acest lucru se aplică um, la ambele fonduri. Aș dori să mă refer și la uh, sistemele de urgență. Este important ca Comisia să informeze Consiliul și Parlamentul atunci când hotărăște să ofere ajutoare de urgență, dar uh, nu cred că e o idee bună să punem uh, în text uh, acest uh, lucru. Uh, Comisia poate reacționa doar după ce informează Parlamentul și Consiliul. Cred că putem găsi o soluție satisfăcătoare, pentru că n-am vrea ca acest lucru să întârzie asistența de urgență. Raportorul a vorbit despre sisteme specifice de monitorizare pentru fiecare fond suntem de acord că ajutoarele de urgență, la fel ca orice fel de altă finanțare uh, europeană, trebuie să fie monitorizată strâns, dar mm, avem îndoieli în ceea ce privește înființarea unui sistem separat pentru acest uh, fond. În ceea ce privește dialogul uh, pe teme politice, salutăm uh, Parlamentul European pentru această noțiune care ne-ar permite să avem un dialog uh, cu fiecare stat membru anul viitor, înainte de programarea pentru cele două fonduri. În comunicarea noastră am spus că am vrea să păstrăm am vrea ca Parlamentul European să fie informat despre rezultatul dialogului, dar credem că o consultare formală a Parlamentului pentru fiecare dialog în parte ar putea încetini progresul. Dar putem vorbi cu raportorul pentru a vedea cum ne putem asigura că Parlamentul este ținut la curent. Încă două observații, dacă îmi dați voie. În amendamentele 15 și 16, programele naționale, raportorul vrea să crească nivelul de detalii din uh, programele naționale prin uh, stabilirea unor statistici detaliate și unui buget detaliat. Suntem de acord că linia de referință ar trebui să fie cât mai exactă și bazată pe date statistice, dar trebuie să găsim un echilibru în, ceea ce privește flexibilitatea și să nu avem programe care să fie atât de rigide încât să fie nevoie să fie modificate frecvent, pentru că și asta ar contraveni principiului pe care încercăm să-l avem prin programarea multianuală. Deci îl rugăm pe raportor să se gândească la asta. Și nu în ultimul rând, amendamentul 23. Raportorul a sugerat că autoritatea de audit ar putea să fie și o companie privată din punctul de vedere a, al Comisiei, uh, autoritatea de audit trebuie să fie un organism uh, public care să transmită o declarație de asigurare către Comisie. Bineînțeles, această autoritate publică poate folosi companii private pentru a ajuta, dar nu am vrea să sugerăm că întregul proces poate fi uh, externalizat. O să mă opresc aici dar așteptăm cu interes uh, noile discuții cu raportorul. Mulțumesc. Eu, Mrs. Spike, Mr. Vă mulțumim și noi, domnul Floridis, din partea președinției cipriotice. După cum uh, am spus deja, intervenție fără microfon. După cum spuneam, în contextul celor patru regulamente referitor la exercițiul 2014-2020, am creat un grup comun care se ocupă de acest set de regulamente, tocmai pentru a coordona mai bine întregul exercițiu și mai ales când e vorba de cele trei regulamente sectoriale în relația cu regulamentul orizontal. Aceasta va pune bazele pentru gestionarea de ansamblu a celor două fonduri. În ceea ce privește propunerea pentru regulamentul orizontal, Consiliul a mers deja prin, tre- trecut deja prin trei lecturi. Planul președinției este să aibă o întâlnire a statelor membre în grupul de lucru relevant până la finele acestei luni. Strategia președinției va implica o încercare de a se realiza o convergență a vederilor asupra acelor puncte pentru care nu există încă o poziție comună, pentru a se trece mai apoi la următoarea etapă a procesului de codecizie cu Parlamentul, asta în toamnă. Scopul Consiliului și a statelor membre este acela de a simplifica procedurile și de a da regulamentului un plus de flexibilitate atunci când e vorba de a pune în aplicare programele propriu-zise. Președinția salută spusele domnului Fontana și ale Comisiei și sperăm într-o cooperare fructoasă pe următoarele șase luni. Președinta, mulțumim. Doamne Guillaume? Mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să vă spun că vorbesc în numele doamnei Fayon, care n-a putut să vină aici în această seară. Ne? În această calitate am să mă adresez colegilor și noastră. Dată fiind importanța și complexitatea propunerii de regulament, doamna Fayon s-ar fi așteptat și ar fi apreciat o cooperare mai intensă și mai sistematică cu raportorul. După primul schimb de vederi din martie 2012, nu s-a făcut nicio întâlnire a raportorilor din umbră și ni s-a spus că tot așa stau lucrurile și cu întâlnirea consilierilor. Regretăm acest stat de fapt și presupun că asta se reflectă în calitatea raportului prezentat astăzi. E vreo problemă? Deși e foarte tehnică, această propunere de regulament este de importanță deosebită pentru că dă o structură semnificativă acestor instrumente esențiale pentru crearea spațiului libertății, justiției și securității. Doamne Faion regretă că proiectul de raport nu ia în considerare aceste perspective deosebit de importante. Proiectul de raport nu conține o prezentare de motive care, care în parte ar fi putut clarifica care este fondul și care este raționamentul din spatele unor amendamente care ar fi dat elemente necesare de context și ar fi permis o discuție mai uh, avizate pe marginea raportului. Anumite elemente sunt prea superficiale, mai ales când e vorba de complexitate și de natura tehnică a proiectului de regulament în cauză, chiar dacă anumite comentarii care au decurs după primul schimb de vederi, a, în ciuda acestui lucru, îi lipsește conținutul și substanța. Este greu, prin urmare, să prezinți comentarii adresate raportului dincolo de cele pe care Doamna Foin le-a făcut deja. Domnia sa va prezenta acele amendamente care pe care le va considera necesare pentru a îmbunătăți textul. Doamna Fayon ar dori să vadă o participare largă a diferitelor părți, părți avizate de la nivel național, experți și așa mai departe, în vederea pregătirii punei în aplicare a programelor naționale. Doamna Fayon ar, preciza, ar aprecia de asemenea și o serie de clarificări în materie de luptă împotriva fraudei, corupției și altor activități ilegale, de exemplu, informații oferite de Comisia Europeană și de Oficiul European de Luptă Antifraudă. Domnia sa se va ocupa de acest lucru, încercând să coopereze cu colegii de la CRIM pentru a elabora amendamente pe această temă. Doamna Fayon ar dori să aibă precizări suplimentare referitoare la domeniul de aplicare și la funcționarea asistenței de urgență, un alt aspect care necesită măsuri concrete estimăm că toate mijloacele necesare trebuie folosite pentru a informa în mod eficient beneficiar în legătură cu scopul, obiectivele, prioritățile programelor naționale. Vă mulțumesc! Domnul Pirker. Sorry. Ich habe den Namen Kirkhope gehört, daher habe ich... Îmi cer scuze, am auzit numele Kirkhope, de aceea nu am simți că eu sunt avizat. O observație de la bun început. Există puține comisii care este cu atâta precizie imprecisă în ceea ce privește ordinea de zi și planificarea acestea, precum comisia noastră. Sigur că dumneavoastră nu aveți nimic de a face cu acest lucru, însă doresc să transmiteți acest lucru secretariatului și anume să planifice o dată ordinea de zi, astfel încât să se poată urma. Eu la ora 5 am avut o întâlnire, o am pe următoarea la 5 jumate la o altă comisie și nu ne putem baza pe această planificare. Noi ne putem baza numai pe faptul că nu se va respecta ordinea de zi. Și nu numai pentru mine, ci pentru pentru toată lumea, uh, apar o serie de probleme. Nu se poate să funcționeze așa. La celelalte comisii în care sunt prezent, nu există asemenea probleme cu desfășurarea lucrurilor. Acum, în ceea ce privește observațiile referitoare la acest raport. Pozitiv uh, ar fi faptul că domnul Fontana dorind să consolideze ceea ce propune Comisia la principiile generale privind coerența și complementaritatea, uh, le preia pe acestea și vorbește și despre situația specifică a statelor membre, um, ținând cont de ele. Mi se pare de asemenea pozitiv, în contextul principiilor generale, faptul că raportul dintre costuri și utilitate este privit din perspectiva durabilității care se orientează în funcție de rezultate. Însă mă confrunt cu probleme atunci când este vorba despre susținerea autorităților care sunt menționate aici. În ceea ce privește autoritățile numite, articolul 23, doresc să adresez o întrebare comisiei și anume, se va ajunge cu adevărat la o simplificare dacă trei autorități pe care să le numesc o autoritate pentru implementarea programelor naționale, altă autoritate care se ocupă de administrație și control și cea de-a treia autoritate este o autoritate de audit. Mă întreb dacă se ajunge la o simplificare în acest fel. Um, aici se vorbește despre o uh, unitate independentă care să se ocupe de audit. Însă întrebarea este adresată Comisiei și anume dacă aceste uh, trei autorități vor avea cu adevărat o activitate rezonabilă. Însă sunt sceptic în ceea ce privește un alt punct exprimat în acest raport. Punctul uh, referitor la care domnul Fontana spune că Comisia și statele membre, precum și autoritățile locale, regionale și municipale, trebuie să colaboreze îndeaproape. Nu știu cum se poate întâmpla acest lucru în practică, astfel încât aici cele mai diferite autorități locale și regionale din state membre cât se poate diferite, organizate cât se poate de diferit, pentru că avem uh, state care sunt uh, gestionate federalist, altele care sunt uh, state cu o structură centralistă, mie mi se pare acesta un punct și o recomandare greu de implementat. Chiar dacă peste tot s-ar vorbi despre aceste autorități regionale, comunale și locale. Și dacă s-ar întâmpla așa, atunci ar trebui să fie făcute și alte modificări, și anume în ceea ce privește aceste autorități numite mai devreme, ca și acestea să lucreze pe baza principiului eficienței și eficacității, pentru că se solicită ca aceleași reguli să fie valabile pentru toată lumea care este implicată în proces. De aceea, eu cred că este cel mai bine să urmăm calea propusă de, că, de către Comisie, care propune aici ca atunci când este vorba despre uh, programe naționale, acolo parteneriatul să fie solicitat și autoritățile regionale să fie implicate, dar pornind de la realitățile naționale și nu uh, în legătură cu relația comisie-stat membru și autorități regionale. Mie această propunere a comisiei mi se pare mai degrabă fezabilă. De asemenea, în legătură cu punctul menționat anterior, atunci când este vorba despre dezvoltarea de programe naționale în armonie acestea să fie implementate în armonie cu prevederile naționale, așa cum este prevăzut la articolul 12. Aceasta este o propunere pozitivă, însă, ajungând la articolul 12, sunt menționate din nou autoritățile comunale, regionale și locale. Eu sunt de părere că acesta nu ar trebui să fie menționate aici, pentru că, încă o dată, mi se pare o recomandare contraproductivă. În ceea ce privește dialogul politic, articolul 13, aș dori să fac o observație. Aici, raportorul se referă la faptul că dialogul politic trebuie portat și uh, discutând cu Parlamentul European, raportând acestea și uh, să fie important și cu fiecare stat membru. Din nou mă întreb dacă acest lucru este fezabil. Parlamentul European să vorbească individual cu fiecare stat membru. Și aici cred că propunerea Comisiei este mai bună, pentru că dialogul politic are loc și se bazează pe nevoile fiecărui stat. Articolul 14. Aici este vorba despre finanțare. La acest articol, și această observație a, făcut, făcut, a fost făcută și mai devreme, um, nu, aici nu mi se pare posibil să uh, pro- avem o propunere bugetară încifrată, atâta timp cât uh, există alte programe care sunt în desfășurare. Propunerea privind programele naționale se bazează pe uh, bugetul 2014-2020. Închei acum, închei imediat. Îmi cer scuze, am avut o întâlnire, dar trebuie să ne grăbim, spune domnul președinte. Îmi cer scuze că vă întrerup. Uh, domnule președinte, am făcut de la bun început o anumită precizare. Uh, am avut o oră de întârziere și acum cei care ar fi trebuit să vorbească la sfârșit, trebuie să se grăbească și să facă acest lucru în mod succint voi încerca să fiu cât de succint posibil. În ceea ce privește propunerea bugetară, nu cred că este posibil să avem o propunere bugetară deschisă în ceea ce privește programele naționale până în 2020, pentru că aici există bugete um, anuale. Putem avea un plan de finanțare, așa cum propune Comisia. Și ar mai fi o serie de observații pe care aș putea să fac am dorit să le fac, voi renunța la ele pentru că, din păcate, nu ne ajunge timpul, pentru că, din nou, planificarea la noi la comisie nu funcționează. Vă rog încă o dată și pe dumneavoastră, domnule președinte, să atrageți atenția secretariatului că trebuie planificat totul mai realist, astfel încât să avem suficient timp la dispoziție să discutăm și nu să lucrăm cu o întârziere de o oră, să ajungem la dezbateri uh, importante pe care să trebuiască să le desfășurăm uh, în mod accelerat. Nu putem obține rezultate constructive în acest fel. Vă mulțumesc! Danke, Herr Pirker. Mulțumesc, domnule Pirker. But I insist. Insist, totuși, am avut această problemă. O oră și jumătate de vot, sau două ore de vot, și mai avem patru puncte pe ordinea de zi timp programat o oră. Deci, interpreții o să mai stea cât o să mai stea, dar după aceea iarăși avem necazuri. Vă rog, încercați să ne ajutați. Mai avem patru puncte pe ordinea de zi și fiecare e considerat de raportor și de raportori din umbră implicați ca fiind de o importanță deosebită, cel mai important punct de pe ordinea de zi. Haideți să încercăm să terminăm în următoarea oră. Doamna Keller, aveți cuvântul nu ce o problemă cu asta. Comisia vine cu linia directoare, statele membre vin cu regulile. Nu știu cum o să se pună astea cap la cap. Apreciez ceea ce s-a spus în legătură cu plus valoarea programului, însă vedeți că proiectele primesc mai mulți bani în contexte care n-ar fi al puse în aplicare. În ceea ce privește raportul propriu zis, Sunt de acord cu accentul pus pe evaluare și monitorizare. Cred că putem face chiar mai mult acolo. O problemă însă am cu ultimul amendament numărul 30, în care apar excepții de la regula conform căreia toate evaluările ar trebui să fie publice. Nu sunt de acord. De excepțiile, eventual să, să avem o explicație pentru aceste excepții, nu văd de ce e nevoie. Prea multe lucruri nu sunt publice în prezent, nu mai trebuie să adăugăm și altele. Și ce înțelegeți prin autorități civice? vă mulțumesc, Comisia. Comisia, pentru o ultimă observație, înainte să putem trece la celălalt punct. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, aș aminti membrilor Comisiei că după discuțiile din grupul de lucru al Consiliului, am uh, produs câteva fișe de informare pe anumite aspecte concrete și acestea au fost transmise Secretariatului Parlamentului și sper că le aveți, mai ales în ceea ce privește întrebarea referitoare la diferitele autorități de control. Vă atrag atenția asupra fișei numărul 4, sisteme de gestiune și control. Acolo se explică motivele din spatele propunerii noastre și se face o corelare cu propunerea de regulament financiar, mai ales articolul 56, în ceea ce privește parteneriat, parteneriatul și observația pertinentă conform că statele membre au structuri diferite în materie de organizare administrativă locală, regională și așa mai departe. Comisia înțelege acest lucru și de aceea în propunerea noastră am spus foarte clar că parteneriatele vor fi organizate în conformitate cu regulile și practicile naționale. Credem că este într-adevăr important că autoritățile publice sub nivelul strict național să fie implicate în dezvoltarea și punerea în aplicarea programelor, mai ales în materie de integrare, dar nu numai. Cred că acestea ar fi observațiile principale. Să făcut și un comentariu în legătură cu amendamentul 16 referitor la riscul de a avea o rigiditate excesivă în componentele bugetare ale programelor naționale. Asta reflectă și comentariile pe care am făcut mai devreme. Credem că e important, că trebuie, acestea ar trebui să fie detaliate în programele naționale. Nu, nu vrem să fie rigide. Mulțumim Comisiei. Domnule Fontana, vă rog să fiți foarte, foarte subțint ca să nu ne mai preseze timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte repede. Vă sunt recunoscător pentru criticile și sugestiile formulate. Evident, nu e intenția mea ca nivelele intermediare, sub cel statal, să vină cu rigiditate aici. Nu, acestea ar trebui să ajute statul să pună în aplicare anumite mecanisme de monitorizare și aceste politici. Nu vrem birocrație suplimentară, nu vrem să eliminăm birocrația și sperăm că autoritățile locale ne pot ajuta din acest punct de vedere. Altfel nu ar mai avea rost să facem. În ceea ce privește celelalte observații referitor la buget, e bine, o să vedem pe 1 iulie 2016, o să mai vorbesc cu Comisia în legătură cu acest aspect și cu celelalte. Oricum rămân uh, perfect disponibil colegilor. Se pare că am avut o problemă de comunicare cu anumiți raportori din umbră. O să încercăm să rezolvăm aceste deficiențe de comunicare cât de curând posibil. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și eu, domnule Fontana. Termenul de depunere amendamentelor, 5 septembrie la amiază, discutarea amendamentelor în comisie, 10 și 11 octombrie, votul orientativ în noiembrie. Sunteți de acord? Mergem mai departe foarte, foarte, foarte repede la următorul punct, care este numărul 1. Fondul de azil și migrație, raportoare doamna Silvii Dați-mi voie să vă amintesc că avem probleme mari, încă patru puncte pe ordinea de zi și doar o oră la dispoziție. Vă rog, nu uitați asta, pentru că limitele de timp o să fie absolut draconice. Domnule Ghiom, aveți cuvântul. Se tout le temps, monsieur. O să mă gândesc tot timpul la asta, domnule președinte. În stil telegrafic vreau să spun mai întâi că am primit favorabil propunerea comisiei, sau mai exact propunerile, pentru că este dificil să abordăm uh, punctul uh, privind azilul și migrația fără a face trimitere și la regulamentul orizontal de care tocmai am vorbit. Trec foarte rapid pe planul pozitiv pentru că există multe îmbunătățiri în propunerile Comisiei pentru a atinge obiectivele strategice ale Uniunii, în special îmbunătățiri în ceea ce privește simplificarea mecanismelor de verificare, o flexibilitate mai mare pentru a răspunde uh, urgențelor și un, o abordare de a ne axa mai mult pe rezultate. În câteva rânduri, proiectul de raport pe care l-am Uh, amendamentele propuse de mine intră în această linie a propunerii Comisiei pentru a crea un instrument mai eficace și mai flexibil și care să înglobeze mai multe, dar uh, această modificare în sensul flexibilizării ar putea să fie și un motiv de îngrijorare, drept pentru care am făcut amendamente pentru îmbunătățiri mai bune. Câteva uh, puncte legate de aceste amendamente. Mai întâi trebuie să susținem abordarea de anexa pe rezultate pentru a avea o evaluare a diverselor obiective. Sugerez să consolidăm indicatorii care sunt puși la dispoziție și să integrăm indicatori uh, calitativ mai mult nu intru în detaliu pentru că am putut să vorbesc cu Comisia, este o idee pe care o să o urmăresc. A doua observație, uh, ideea de a avea o abordare mai consolidată în ceea ce privește definițiile pentru toate instrumentele care se ocupă de azil, pentru că uh, aceste definiții diferă de la text la text. A treia observație, trebuie să ne asigurăm că avem o valoare adăugată europeană clară și că urmărim obiectivele politicii uh, europene. Aveți microfonul deschis, domnule președinte. Al patrulea punct, să garantăm o repartizare echitabilă a finanțării, revin asupra unui punct abordat uh, și în raportul domnului Fontana. E clar că e indispensabil să reacționăm față de toate situațiile din statele membre, dar este necesar să ne asigurăm și că avem o repartizare justă a resurselor și tocmai de aceea vreau să favorizăm o abordare mai inclusivă și o abordare a dialogului și uh, ar trebui să existe o formă de parteneriat între statele membre și autoritățile publice uh, respective și societatea civilă și ONG-uri internaționale. A cincea observație se referă la încadrarea noii priorități uh, acordate dimensiunii externe a politicii. Aici am o îngrijorare pe care nu știu dacă pot să o exprim foarte bine, dar vă transmit oricum, pentru că măsurile finanțate de acest fond trebuie să intre în coerență cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe ale Uniunii în ceea ce privește regiuni, regiunea sau regiunile sau țările terțe respective, Cred că este util să promovăm instrumente suplimentare astfel încât această delimitare a sferei de competențe să fie tradusă și în practică și să evităm să apară uh, confuzii între diversele fonduri și diversele surse de finanțare și cred că un grup de lucru specific în sânul Comisiei ar putea să fie înființat pentru a asigura o coordonare mai bună uh, diverselor servicii și diversilor actori europeni uh, implicați ținând cont de această dimensiune externă. A se observație și mă opresc curând. Amendamentele sugerează de asemenea promovarea unei puneri în aplicare mai clară pentru o funcționare mai eficace cu respectarea drepturilor persoanelor respective, de asemenea, consolidarea rolului Parlamentului European în ceea ce privește acest proces și încă un punct pe care l-am abordat în dezbaterile precedente legat de revizuirea la jumătatea mandatului. Așa cum a spus și Comisia, aș vrea să putem anticipa acest lucru. Și ultimul punct, al nouălea, referitor la solidaritate, este esențial ca articolul 80 să facă parte din temeiul juridic și ca această solidaritate să fie transcrisă în acte, deși am constatat că e o problemă recent. Și am propus, deci, să avem uh, în comun un amendament în uh, sensul articolului 80 al domeniului juridic pentru a transmite un semnal clar și puternic Consiliului pentru a demonstra că putem, face, putem fi uniți în sânul Parlamentului. Mulțumesc, doamnă Guillaume. Acum rog Comisia să se limiteze la semnalarea punctelor absolut necesare. Comisia. Doamna Pike. Thank you very much, Chair. Um, I already commented this morning on some points which were also very... Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, comentat uh, pe marginea acestui raport și mai devreme privind uh, revizuirea intermediară. Am discutat despre anumite procente și sume uh, în ceea ce privește acest instrument și despre abordarea indicatorilor. Voi repeta acest lucru, dar rog raportorul să se gândească la indicatorii calitativi. Înțelegem care sunt obiectivele, dar avem nevoie de indicatori care să poată fi uh, măsurați și evaluați voi uh, aborda și alte câteva chestiuni care au fost abordate. Salutăm parteneriatul care este foarte important uh, într-o zonă uh, care este acoperită de fondul pentru azil și migrație. Dar trebuie să tragem un semnal și să transmitem un semnal statelor membre care nu trebuie să renunțe la ideea de parteneriat în domeniul azilului și migrației. În ceea ce privește acțiunile externe în țările terțe, deci dimensiunea externă a fondurilor. Aceasta este importantă pentru fondul pentru azil și migrație, dar uh, de asemenea și pentru fondul uh, pentru securitate internă. Este foarte important ca uh, împreună cu Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să asigurăm o coordonare bună și complementaritate. Însă nu suntem convinși că abordarea propusă de raportoare este cea mai bună. Pare o procedură oarecum greoaie. De asemenea, sprijinim amendamentele raportoarei privind uh, relocarea, însă avem dificultăți în, uh, în ceea ce privește înțelegerea abordării privind definiția membrilor familiei. Uh, ne-am bucurat să discutăm în continuare pe aceste teme și să cooperăm în continuare cu raportoarea. Mulțumesc. Președinția dorește să adauge ceva? Mulțumesc διαχείριση της πρότασης κανονισμού για το Ταμείο Ασύλου. În ceea ce privește fondul pentru azil și migrație, au, s-a trecut deja s-a discutat foarte mult despre acest lucru, iar președinția dorește să ajungă la un rezultat pozitiv și să ajungă apoi propunerea înapoi la Parlament. Este nevoie de cât mai multă coordonare de partea Consiliului, dar și de partea Parlamentului. Solidaritatea este cu siguranță o prioritate a președinției cipriote. După cum am auzit uh, din partea ministrilor din această dimineață. Și, încă o dată, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm foarte bine cu Parlamentul și cu doamna Guillaume. Mulțumesc, avem uh, un raportor din Umbrai, doamna Tavares. Vă rog să fiți, uh, domnul Tavares, vă rog să fiți succint. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi vorbi în portugheză astăzi. Uh, doresc să atrag atenția asupra următorului lucru pe scurt. În primul rând, doresc să atrag atenția asupra faptului că mă bucur foarte mult de cooperarea cu raportoarea. Ea s-a arătat dispusă să lucreze cu raportori din umbră pe marginea acestui punct, iar această cooperare este una pozitivă. Eu pot să o susțin în abordarea sa generală. Doresc să transmit următorul lucru Comisiei și Consiliului. După părerea mea, atitudinea Parlamentului și a grupului meu parlamentar do- dorește să vadă mai multă flexibilitate. Mai multă flexibilitate în relația cu Comisia putem obține numai dacă Parlamentul poate să uh, verifice fondurile și să se implice în ceea ce privește stabilirea priorităților pentru acest fond. Anumite părți ale fondului, finanțele pentru refugiați, acestea sunt importante pentru noi însă ele trebuie limitate clar față de alte părți din fond. În acest moment, de exemplu, există și uh, banii pentru relocare. Aceștia poate ar putea să fie folosiți și pentru returnare. Noi vom înainta amendamente pe marginea acestui raport și ne vom mai gândi cum putem să uh, realizăm lucrurile mai bine. Însă, doamna raportor uh, a lucrat foarte bine, amendamentele mele merg cu siguranță pe direcția dorită, însă dorim să fim asigurați că aceste, că că se va ține cont și de amendamentele noastre și dacă este așa, atunci susțin această abordare. Dacă nu mai există uh, altcineva care dorește să ia cuvântul, domnule Bronze, este uh, foarte interesant ceea ce s-a spus uh, banii pentru relocare să uh, fie folosiți pentru returnare. Mi s-a spus secretariatul săptămâna trecută când a venit vorba despre acest lucru că banii pentru uh, returnare și cei pentru relocare sunt toți în aceeași oală. Nu există bugete separate. Nu știu dacă am înțeles corect acest lucru. Thank you for making it. Mulțumesc că ați fost atât de succinți. Acum dacă se poate, trecem direct la concluzii. Concluziile raportorului nostru, doamna Guillaume, sau dacă dorește altcineva să facă un comentariu succint, nu. Nu este cazul, așadar dau cuvântul doamnei Guillaume. În ceea ce privește indicatorii de calitate, înțeleg în cazul atunci când vorbim de altceva decât cantitativ. Nu e o problemă. Uh, dar cred că indicatorii calitativi pot să fie măsurabili, cuantificabili într-o manieră mai subtilă decât criterii cantitative atunci când vorbim despre uh, chirie sau uh, asigurarea de adăpost sau sănătate, uh, când vorbim de azil, până la urmă sunt lucruri care sunt cuantificabile. În al doilea rând, înțeleg dificultatea legată de definirea familiei este o dezbatere pe care o avem în mod uh, regulat în ceea ce privește azilul pe diversele pachete legislative. Mulțumesc, da, exact asta era ideea să ascultăm prezentarea rapoartelor și să semnalăm data pentru depunerea amendamentelor. Este 5 septembrie la prânz. Dacă asta este tot, o să trecem la punctul următor. Punctul 22. Standard. Situația drepturilor fundamentale, standarde și practici în Ungaria. Vă reamintesc că urmăm aici rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2012, o rezoluție importantă care ne tezește calea pentru un raport privind situația din Ungaria cu privire la drepturile omului. Raportor este domnul Tavares, care va prezenta documentul de lucru, mai ales în ceea ce privește independența justiției, precum și uh, ultimele evoluții în domeniul juridic din Ungaria. Îl vom asculta pe domnul Tavares și apoi deschidem uh, dezbaterea pentru uh, discuții scurte. Vă rog să nu uitați de timp. Domnule Tavares, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte ce este nou de ultima dată când am discutat pe marginea acestui dosar la comisia noastră. În acest moment uh, am aprobat o delegație ad hoc la Budapesta, care se va deplasa în ultima săptămână din septembrie acolo, din 24 în 26 septembrie, sunt, lucrăm cu autoritățile maghiare pentru ca această delegație să fie pregătită cât mai bine posibil. Am decis pentru a îndeplini una dintre promisiunile pe care uh, le-am făcut la da, una dintre primele discuții pe marginea acestui dosar, să avem o abordare faptică, co- corectă și cuprinzătoare referitoare la ceea ce se întâmplă în acest moment în Ungaria, cu privire la toate punctele care au fost abordate de rezoluția noastră din 16 februarie 2012. Am decis să pregătim mai multe documente de lucru pe marginea faptelor. Primul document de lucru pe care l-am pregătit este acesta care se referă la aspectele judiciare din dosarul maghiar. Iar Colegul nostru, Frank Engel, a pregătit, a fost de acord să pregătească acest uh, document de lucru alături de mine, precum și alte documente de lucru care vor fi pregătite în colaborare cu alți raportori din umbră de la alte grupuri parlamentare, așa încât să avem o imagine de ansamblu care să fie cât se poate de inclusivă și să integreze toate punctele de vedere ale acestei comisii. După cum am spus, domnul Engel uh, va prezenta conținutul acestui document. El are legătură cu două legi foarte importante care au fost adoptate de către Parlamentul maghiar privind uh, biroul judiciar, privind uh, vârsta de pensionare a judecătorilor și alte aspecte care vizează cazuri care sunt judecate în Ungaria. De asemenea, aspecte care vizează Curtea Constituțională, independența și imparțialitatea în general în ceea ce privește sistemul judiciar din Ungaria. Sigur că nu trebuie să amintesc nimănui că independența justiției este o piatră de hotar în orice democrație. Este vorba despre separarea puterilor în stat, pe care se bazează toate statele membre. Ne-a fost atras atenția asupra faptului că anumite aspecte privind uh, legislația judiciară au fost modificate de Parlamentul Maghiar săptămâna trecută ca urmare a recomandărilor Comisiei de Veneția a Parlamentului European. Acest document a fost pregătit și încheiat înainte de aceste modificări, ceea ce înseamnă că modificările nu au fost încă incorporate în documentul nostru. Suntem dispuși să realizăm multe versiuni ale acestui document, astfel încât să înglobăm și aceste modificări. Vom face acest lucru când vom avea informațiile necesare și traducerea uh, din partea autorităților maghiare. Cred că pentru momentul acesta cam atât am avut de spus. Sunt uh, nerăbdător să aud intervențiile și contribuțiile colegilor noștri și poate putem să începem dându-i cuvântul domnului Frank Engel, coautor al acestui document. Thank you, Mr. Tavares. Thank you. Now... Mulțumesc, domnule Tavares. Acum uh, voi da cuvântul uh, deputaților, celor care doresc să își exprime punctul de vedere. Domnule Engel, dumneavoastră aveți cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte. Vom, uh, va exista o problemă în ceea ce privește traducerea până când uh, să ne încheiem uh, activitatea pe marginea acestui raport cu care ne-a însărcinat, uh, cu care am fost însărcinați. Noi am început să pregătim un document privind sistemul judiciar care respectă aceleași termene procedurale, necesită traducere și în timp ce adunam informațiile, deci în timp ce redactam documentul și era dat la traducere, în același timp, autoritățile maghiare, așa cum s-a întâmplat frecvent, mai ales în acest caz am fost uh, mereu în contact cu ei, de data aceasta a fost vorba despre Comisia de la Veneția, ei s-au interesat ce trebuie să mai modifice în termen de um, modificări legislative și iată că pe 2 iulie, adică săptămâna trecută au fost adoptate aceste modificări. Din nou avem un document care nu mai este mm, suficient de actual. Respectiv, ar fi trebuit să fie altceva atunci când uh, l-am redactat. Va trebui de să îl mai modificăm și mulțumesc raportorului că, pentru buna colaborare și pentru informațiile uh, pe care le-a furnizat. Faptul că a spus că vor urma și alte versiuni ale acestui document este real. Uh, nu este un document complet, nu este ceea ce avem nevoie în acest moment. Acest text uh, se dorește a fi un fel de checklist, astfel încât atunci când mergem în Ungaria și vorbim cu autoritățile maghiare, nu suntem conștienți de nivelul de criticism care a fost uh, ridicat vis-a-vis -vis de uh, sistemul judiciar din Ungaria și pornind de la aceste lucruri putem să uh, vedem care sunt uh, propunerile făcute de autoritățile maghiare și să facem recomandări de îmbunătățire. Aceasta este o procedură constantă. Iar uh, propriile noastre calendare, respectiv orarul nostru, um, ne pun într-o poziție care va fi oarecum ciudată dacă aceste modificări vor urma să apară. Însă, sunt, sunt convins că vom găsi o cale de a integra cele mai recente evoluții legislative din Ungaria în imaginea pe care am imaginată noi pentru a putea avea o bază solidă pentru discuțiile pe care le vom purta în septembrie în Ungaria. Dar suntem conștienți că acesta este un proces în desfășurare. Mi s-a spus că această chestiune a vârstei de pensionare a judecătorilor uh, nu este încă definitivă și că va mai fi uh, rediscutată. Deci este o chestiune care va mai fi abordată și va trebui să găsim o cale de a reacționa mai rapid în timp real iar apoi, trebuie să mai revin asupra unui lucru, domnule președinte, și pentru a conchide, revin la ceea ce am spus în, uh, la primele discuții săptămâna trecută în, la Strasburg. Trebuie spus acest lucru, autoritățile maghiare au fost receptive la sugestiile făcute și au făcut eforturi pentru a implementa schimbările legislative care erau așteptate de la ele. Acesta este un proces care nu va dura la infinit. La un moment dat uh, se va ajunge la un final definitiv în următoarele luni, nu în următorii ani. Va trebui să analizăm însăși calendarul nostru cu atenție și, în acest sens, va trebui să fim atenți, pentru că dacă tergiversăm lucrurile prea mult, am putea să ajungem să avem un raport referitor la o situație din Ungaria care nu mai uh, reflectă realitatea din Ungaria. Și acest lucru nu este nici în interesul acestei comisii, și va trebui să acționăm. Acestea fiind spuse, domnule președinte, primul lucru pe care trebuie să-l facem referitor la acest document este să îl uh, completăm astfel încât să reflecte toată situația actuală din Ungaria și apoi trebuie să cădem de acord asupra unui calendar care să ne permită să încheiem uh, acest uh, proces rapid. Vă mulțumesc. Engel, if I'm not mistaken, I have seen one hand being raised from the bench. Mr. Bronze? Domnul Bronze, mai dorește cineva să intervină? Doamna Intveld? Atunci dăm cuvântul mai întâi doamnei Intveld. Mulțumesc, spune doamna Intveld. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru cele făcute și pentru mesajul pe care au preferat să-l trimită. Cred că situația ne arată foarte clar că Uniunea Europeană nu are instrumente adecvate care să-i permită să răspundă la astfel de situații. Deci, practic, iată, bâșbuim ne specific clarificăm metoda pe măsură ce mergem înainte și cred că abordarea noastră este pertinentă, se limitează la faptele propriu-zise și aduce în acea seninătate necesară atunci când analizăm această situație și altele similare. Probabil odată ce adoptăm raportul o să putem să evaluăm puțin cum funcționează acesta ca instrument de examinare a situației din statele membre, pentru că văd că și alte state membre, inclusiv cel din care vin eu, uh, merită să, să fie analizate puțin din anumite puncte de vedere. Aș avea totuși o întrebare, nu știu dacă puteți să-mi răspundeți dumneavoastră sau altcineva. Am auzit o, o poveste, nu știu dacă e adevărată sau nu, că săptămâna trecută sau două săptămâni în urmă, un judecător a fost concediat, un judecător care critica guvernul. Asta nu are nicio legătură cu legile adoptate, ci cu modul în care acestea sunt puse în aplicare și riscurile potențiale. Nu știu dacă e adevărat sau nu, însă. Cine se va răspunde, doamna Gan sau doamna Gal? Cine dispusă să răspundă? la această întrebare, alminter destul de vagă. Avem însă, iată, două reprezentante ale Ungariei. Ați dorit dumneavoastră să comentați încă? Înainte să dăm cuvântul domnului Brons? Nu vreau să intru în detalii. E, e, e adevărat ce ați auzit, povestea adevărată, însă aș dori să mă refer mai curând la ce a spus domnul Engel o schimbare continuă, în desfășurare în Ungaria. Prim-ministru a fost în fața Parlamentului și a spus că mai bine de 300 de legi au fost adoptate într-un singur an în Ungaria. Nu, e, nu doar comisia noastră nu poate ține pasul, nici măcar avocații din Ungaria nu pot ține pasul cu acest proces legislativ din Ungaria. Prin urmare, consider că cele discutate mai devreme uh, sunt importante. E important să mergem în Ungaria, să vedem concret care sunt cazurile de la fața locului. Pentru că e un lucru să vezi dimensiunea legislativă a chestiunii, însă e la fel de important să vezi care sunt consecințele, să vezi cum funcționează punerea în aplicare în teren, pe teren. Nu avem timp acum să intrăm în detalii, însă este într-adevăr important să mergem acolo să vedem cum arată situația la fața locului. Și doamna, doamna Gal și apoi domnul Bronz. Nu cunosc detaliile acestui caz la care vă referați dumneavoastră, însă știți că s-a adoptat acea lege pe 2 iulie când se ia o decizie. Există posibilitatea de a o ataca în justiție. Acest lucru este spus clar și asta se întâmplă cu noile amendamente și, din câte știu, întreaga chestiune este și la Curtea Constituțională. Și asta ne arată că, da, instituțiile maghiare funcționează și analizează cazurile respective. Și sunt de acord cu domnul Engel că e important să vedem ce s-a schimbat, ce s-a adoptat în acest proces. Cred că dacă ne uităm la ce se întâmplă și în alte state membre, sper că Ungaria nu o să mai fie cel mai rău exemplu ca în ultimele luni. Cred că Într-adevăr, în ceea ce privește numirea judecătorilor și păstrarea în funcție, este să se încurajeze independența acestora. Dar știți că în Regatul Unit până în 2006, când s-a creat această comisie a numirilor judecătorești, până atunci o făceau politicienii de par- un politician de partid, lordul cancelar. Uh, echivalentul Ministrului Justiției. Însă existau și niște structuri neoficiale de consultare. Majoritatea judecătorilor de acum au fost numiți sub sistemul vechi, ceea ce explică niște rezultate destul de bizare uh, în materie de investigații judiciare, mai ales că a fost vorba de războiul din Irak. Important e cum se comportă judecătorii și în multe țări uh, există legislație care împiedică libera exprimare și sunt judecători care n-au nici cea mai mică jenă în a pune în aplicare astfel de legi. Nu apăr Ungaria, nu înainte de a arăta Ungaria cu degetul, haide să vedem cum se comportă judecătorii în propriile noastre țări. Vă mulțumesc. Domnule Tavares, dumneavoastră pentru ultimele concluzii, cel puțin pentru moment. După cum spuneați, uh, discuția continuă. Acesta a fost doar un segment. Iau notă de comentariile făcute și doream doar să vă spun că, bine, o fi documentul depășit, dar nu e nimic irrevocabil aici, o să introducem noile elemente care vin din Ungaria, ultimele știri, însă, în ceea ce privește observația că situația în desfășurare, păi, ăsta e procesul cu care ne confruntăm. Fiecare raport diferă de celelalte, evaluează, monitorizează situația politică în materie de drepturi fundamentale, stat de drept, pluralism, democrație. E normal ca lucrurile să se schimbe, e normal să avem vești bune, s-ar putea să avem și vești mai puțin bune. E foarte greu să ținem pasul cu toate veștile care vin din Ungaria, inclusiv adoptarea de noi legi, exemplu în materie de reguli de procedură, funcționarea Parlamentului și a Corpului de Securitate a Parlamentului. Asta mi-a atras atenția recent. Aș ruga pe toți membrii să-mi trimită orice informații ar putea avea. Ușa este întotdeauna deschisă, este loc de discuții pe acest dosar. În ceea ce privește calendarul, o să avem delegația în Ungaria, în viitorul apropiat. Acest document de lucru și cele pe care le vom pregăti sunt practic materiale pregătitoare pentru această delegație. După ce ne întoarcem de la, Bucur- de la Budapesta, documentele vor fi revizuite, o să introducem noile date și o să ne îndreptăm spre o formă pe cât se poate definitivă. Aceste documente de lucru vor fi cosemnate împreună cu raportori din umbră, din partea grupurilor politice și vor include contribuțiile grupurilor politice, chiar și a celor care nu au semnat documentele de lucru. Deci acestea vor fi baza viitorului raport. Cam acesta ar fi modul de lucru care ne permite să lucrăm împreună, indiferent de diferențele de evaluare pe care le înregistrăm și, cel puțin pe viitorul apropiat, se pare că toată lumea e de acord să mergem înainte în acest mod. și ar mai fi două lucruri la care aș dori să mă refer. Comisia la Veneția, ultimele schimbări din Ungaria s-au făcut uh, ca răspuns la recomandările Comisiei de la Veneția. Această comisie a elaborat un raport extrem de pertinent toți îl vedem ca un fel de standard în materie de evaluare a aparatului de justiție din Ungaria. Noi ne-am bazat foarte mult pe acest raport și cred că toată lumea este interesată ce are această comisie de spus în ceea ce privește ultimele schimbări în materie de justiție în Ungaria. Al doilea lucru pe care aș dori să-l spun înainte de a încheia este că s-a făcut referire în această discuție la alte state membre. Nu, aici discutăm Ungaria, dar cred că este foarte, foarte important ca această comisie și acest parlament să urmărească ce se întâmplă și în alte state membre. E foarte important să facem cu aceeași energie și atenție pe care am dedicat-o cazului maghiar și ca raportor, în cazul maghiar și ca membru al acestei comisii parlamentare, cred că este foarte important să nu să nu permitem nici măcar suspiciunea că am face discriminări sau că am lucrat cu standarde duble. E vorba de valorile noastre comune, este vorba aici de drepturi fundamentale care se aplică peste tot în Uniunea Europeană, cred că vorbesc aici în numele tuturor raportorilor din umbră, contați pe noi să urmărim și celelalte cazuri cu la fel de multă atenție și energie. Deci vă mulțumesc tuturor și după cum spuneam, aștept uh, cu plăcere orice contribuție din partea oricărui membru la acestei comisii. Președintele, vă mulțumim și noi. Încă o dată, mai avem 20 de minute înainte de finele acestei ședințe și mai avem două puncte de pe ordinea de zi. Ambele sunt ale domnului Iacolino. Bugetul general pentru un, ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, toate secțiunile. o să auzim prezentarea domnului Iacolino. Va vorbi raportorul, comisia, președinția cipriotă, intervenții scurți, vă rog, intervenții scurte, vă rog, ca să putem stabili termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Domnule Iacolino, mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu foarte concis, pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție. O să începem cu proiectul de aviz pentru bugetul general 2013. După acesta o să vină propuneri noi, știm, după 2013 bugetul pe 2013 va trebui să fie privit din perspectiva cadrului financiar multianual. După cum am spus și în plenară săptămâna trecută, am spus că nu suntem de acord cu anumite reduceri propuse de comisie programele referitoare la crimă organizată în special. Parlamentul a decis să creeze o comisie care se va ocupa de lista priorităților în materie de luptă împotriva corupției și a criminalității organizate. Aceasta ar fi o primă sporire de buget propusă de mine. De asemenea, am propus și câteva intervenții suplimentare referitoare la bugetele externe. Chestiuni referitoare la Europol și Eurojust. procesele, practic, aici sunt interconectate. Scopul este acela de a contrabalansa anumite reduceri bugetare propuse de comisie în domenii intersensibile. Însă sunt toate chestiuni care țin de spațiul comun de justiție și afaceri interne. Și în plenară m-am referit la prioritățile bugetare pe 2013 săptămâna trecută, pe în iunie 2012 ne-am exprimat opinia Comentariile mele se aliniază liniei adoptate atunci. Era vorba și atunci de o reducere de 9% pentru toate agențiile. Ceea ce privește spațiul Schengen, am văzut că la Consiliu a apărut uh, o poziție contrară și uh, am vrut să păstrăm rezerva bugetară pentru acest capitol text ar da un mesaj politic clar. De asemenea, ne-ar putea ajuta să îmbunătățim relațiile cu Consiliul. Dacă aceștia decid să revizuiască baza juridică și în favoarea articolului 76, să avem codecizie, pe când dacă o să fie articolul 70, lucrurile vor fi altfel. Consiliul a adoptat o poziție clară Așa am să mă, mă opresc aici să vedem dacă sunt comentarii. Comisia, o scurtă intervenție. Domnul Marin, din partea Comisiei, vreți să interveniți? Un comentariu? Nu! Foarte bine. Alte comentarii? Doamna Keller? O observație generală. V-ați referit la Schengen și cred că toate grupurile politice am decis că vom bloca câteva dosare de la negocierile cu Consiliul și în acestea se regăsesc și părți din bugetul pe 2013. Asta nu se reflectă în amendamentele de până acum, însă cred că o să venim cu ceva amendamente care să spună foarte clar că nu acceptăm propunerea Consiliului, că suntem hotărâți să blocăm lucrurile în termen bugetar Asta va însemna să trecem lucruri substanțiale în rezervă și cred că asta ar trebui să se întâmple uh, cu câteva zile înainte de termenul limită. Domnule Brons? Nu. Doamna Gans? Eu sunt raportare din umbră, aș avea comentarii scurte. Știu că timpul ne presează. Discuția este încă în desfășurare, cel puțin în ceea ce privește suma totală a bugetului pe 2013, alocată uh, domeniului justiție și afaceri interne. Chiar dacă e o ușoară creștere, încă lumea se întreabă dacă reflectă pe deplin importanța acestui sector, mai ales dacă ne uităm la tratatul de Lisabona, la cartă care acum e obligatorie, cu mai multe responsabilități, mai multe competențe. De asemenea, știm că Consiliul dorește să scadă bugetul și, prin urmare, cred că va trebui să ne păstrăm poziția fermă. Sunt probleme serioase în materie de drepturi fundamentale, peste tot în Europa, probabil și ca o consecință a crizei în parte și cred că nu trebuie să le scăpăm din vedere. E nevoie de resurse financiare pentru a lupta împotriva intoleranței, Uh, homofobie, discriminare împotriva țiganilor și așa mai departe. Avem nevoie de cooperare judiciară suplimentară, de o armonizare a sistemelor juridice, de instruirea comună forțelor de poliție și așa mai departe, o politică comună de imigrație și azil și de asemenea capacitatea de a răspunde la provocările neașteptate. Deci e nevoie de drepturi suficiente pentru programele de civice și referitoare la drepturile fundamentale. De asemenea, mă refeream mai devreme la faptul că totdeauna există un echilibru. Uneori se dă prioritate fondurilor pentru frontierele externe și nu suficientă prioritate fondurilor pentru refugiați și integrare. Deci sper, sper că aceste dezechilibre vor fi remediate în negocieri. Vă mulțumesc. Mulțumim. Mai sunt alte comentarii. Întoarcem la domnul Iacolino. Sulla vicenda di Schengen che è stata poc'anzi rappresentata, la possibilità è... În ceea ce privește Schengen, și rezerva bugetară, cum am spus, rezerva bugetară ar putea fi un semnal politic clar Suntem uh, cu toții convinși că la Consiliu s-a comis o eroare gravă atunci când au spus că temeiul juridic este diferit și nu se utilizează codecizia pentru a evalua sistemul Schengen. Acest lucru va fi luat cu siguranță în uh, calcul în uh, raportul meu. e posibil să putem avansa un pic cu acest aspect. În ceea ce privește drepturile fundamentale și cooperarea juridică pe tema imigranților, aceste puncte specifice au fost uh, luate în calcul suficient în avizul care a fost adoptat în Comisia pentru Bugete. Evident, bugetul reflectă contextul austerității și compoziția sa este în conformitate cu măsurile de austeritate. Comisia nu a avut niciun fel de comentariu în ceea ce privește proiectul de buget, dar sper că asta înseamnă că îl sprijină. Președintele, am un anunț de făcut în ceea ce privește amendamentele ținând cont de uh, presiunile de timp, termenul limită pentru depunerea amendamentelor poate fi stabilit în august, pe 27 august la prânz. Dacă nu sunt obie uh, obiecții, uh, amendamentele vor fi depuse în engleză, ca să putem sări peste procesul de traducere. Dacă nu sunt obiecții, amendamentele vor fi depuse în engleză. Termenul limită va fi stabilit pe 27 august la prânz. Sunteți de acord? So that the vote could be taking place September the... Votul ar putea avea loc pe 3 septembrie, dacă sunteți de acord. Trecem la ultimul punct, tot al domnului Iacolino, Fondul pentru securitatea internă, cooperarea poliționească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor. Discutăm proiectul de raport în ceea ce privește Fondul pentru Securitatea Internă și după aceea vom asculta poziția Comisiei sau Consiliului și asta va fi tot înainte de vacanța de vară a Comisiei Libe. Domnule Iacolino, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ultimul punct de partea de zi vine într-un moment în care lumea nu prea mai e atentă. Este un instrument financiar important care a fost deja discutat de mai multe ori în trecut în cadrul comisiei noastre. Am făcut o propunere în ultimele zile și o să fac o rezumat al ei. Sprijin pentru cooperarea polițianască, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, precum și colucrarea cu țările terțe în combaterea organizațiilor criminale pentru a lupta împotriva infracționalității transfrontaliere. Am sugerat măsuri inovatoare pentru a încerca să contracarăm activitățile eh, infracționale, mai ales în cazul infracționalității transfrontaliere. Avem o definire a crimei organizate identică cu cea care apare în alte acte legislative. Am încercat să redefinim infrastructura critică de asemenea Am încercat să avem o definiție mai bună a criteriilor obiective și a criteriilor specifice. Spre exemplu, numărul de operațiuni transfrontaliere și am analizat și procentajul celor care uh, au participat la aceste operațiuni pentru a fi sigur că distribuția resurselor este uh, bună pentru prevenire și cooperare. Nu suntem de acord cu Comisia pentru că noi am împărțit uh, resursele în mod diferit. Amendamentul 22, spre exemplu, la articolul 5, 40% din resurse sunt destinate Uniunii Europene. 60% prin programe naționale. Asta va asigura o mai mare implicare a statelor membre. Ceea ce ar trebui să ne ajute să folosim mai eficient resursele existente. În mod similar, am sugerat o repartizare diferită a resurselor destinate programelor naționale și această repartizare ține cont de noile criterii pe care le-am redefinit în unele cazuri. Spre exemplu, în ceea ce privește infrastructura critică, am redefinit criteriile pentru statele membre care sunt prea expuse fluxurilor de migrație am considerat că, am considerat că trimiterea la Schengen este inadecvată și atunci am eliminat-o. Aceste amendamente au fost deja stabilite. Am reformulat documentul și îl transmit comisiei și aștept cu interes uh, celelalte opinii. Mulțumim, domnule Iacolino, pentru acest raport. În ceea ce privește securitatea internă a Uniunii Europene, nu cred că va fi ultimul, dar este important să ascultăm uh, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, să fiu foarte subțintă. Mulțumesc raportorului pentru acest raport, care merge în direcția cea bună și reflectă mai multe subiecte care au fost ridicate și la Consiliu. Sper că asta ne va ajuta în uh, discuțiile, în negocierile între Parlament și Consiliu. Am menționat deja de mai multe ori că pentru toate instrumentele vom continua activitatea specifică în ceea ce privește indicatorii comuni. Vom avea un atelier de lucru pe 4 octombrie pentru toate instrumentele specifice și Parlamentul și statele membre vor fi invitate să participe și veți putea analiza în detaliu indicatorii comuni. Pot confirma că Comisia este de acord că nu este un instrument relevant pentru Schengen, de aceea sprijinim eliminarea trimiterii la zona Schengen. În ceea ce privește rata între gestionare partajată și gestionare centralizată, știți că este o zonă de politică în care până acum nu a existat un fond pentru programele naționale din statele membre, deci experiența programării naționale este mai slabă decât în alte domenii ale afacerilor interne și tocmai de aceea Comisia a uh, propus o partajare uh, jumătate mai ales în discuțiile cu Consiliul în ceea ce privește finanțarea registrului privind uh, uh, numele pasagerilor și programele naționale, am vorbit despre creșterea procentajelor pentru ICEF. Asta este o discuție pe care Comisia o urmărește cu interes pentru că vedem logica de aici. Raportorul a vorbit și despre criteriile pentru alocarea fondurilor. De mai multe ori m-am referit la fișa de informații pe care am pus-o la dispoziție în ceea ce privește diversele aspecte ale instrumentelor, în special fișa 2, care se referă la distribuirea de fonduri în cadrul diverselor instrumente. Și acolo am explicat filozofia pe care o avem, am uh, propus niște criterii de alocare și am menționat acest lucru pentru că suntem într-o situație diferită față de fondul de azil și migrație sau fondul de securitate internă și frontiere, pentru că acolo deja avem niște date istorice. Abordarea pe care o avem aici este să a analizat niște criterii obiective și cuantificabile care descriu bunurile publice care trebuie prote protejate. Deci asta este filozofia. Bineînțeles, nu avem monopol asupra înțelepciunii, dar nu v-aș sfătui să folosim granițele externe și maritime drept criteriu pentru acest fond, pentru că este un criteriu important pentru alocarea uh, fondurilor în cadrul ICEF. Cred că este important să putem reacționa față de fluxurile migratorii, uh, dar acesta nu este scopul principal al acestui instrument. Aștept cu interes cooperarea cu raportorul și raportorul din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc că am rămas fără timp. Poate Consiliul dorește să intervină? Este πρόταση canonismul ia tot amio ceea ce am spus mai devreme. În cazul acestei propuneri de fond, vom avea la Consiliu mâine o reuniune a grupului de lucru pentru a termina a treia lectură și pentru a obține o convergență de puncte de vedere la nivelul Consiliului. Noi, ca președinție, salutăm textul domnului Iacolino și așteptăm cu interes să rezolvăm diversele puncte în grupul de lucru, așa cum facem cu toate propunerile de regulament. Aș vrea să notez doar că acest regulament se dezvoltă foarte bine, evoluează foarte bine față de propunerea inițială a Comisiei. Deci ceea ce contribuția domnului Acolino este foarte relevantă și textul evoluează foarte bine la nivelul Consiliului. Mulțumesc, domnule Tavares, nu mai avem timp. Vă rog să fiți foarte succint. O să fiu foarte succint. Îi mulțumesc, domnule raportor. Am o relație foarte bună de lucru cu domnia sa și mărturisesc că nu este un uh, raport uh, simplu, este un raport foarte tehnic, care nu poate fi scos din contextul diverselor dispute între Parlament și Consiliu în ceea ce privește temeiul juridic pentru zona Schengen, care trebuie clarificat. Sunt dezacorduri importante cu ramificații care afectează mai multe rapoarte pe care le discutăm. O să folosesc uh, timpul pe care îl avem la dispoziție până la de, uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor pentru a încerca în măsura posibilului să influențez raportul, dar vreau să fac acum o singură observație. Printre diversele criterii care determină ordinea în care uh, sunt repartizate fondurile în statele membre. Avem uh, PIB-ul, uh, populația și întrebarea dacă infrastructura critică există sau nu. Raportorul a inclus și uh, lungimea granițelor externe pe care le are fiecare țară. Eu cred că ar fi o idee bună să ne gândim cu mare atenție la asta, pentru că putem avea ideea că unele state membre vor beneficia mai mult decât altele și nu vrem ca acest lucru să se întâmple. Pentru că la prima vedere Acest lucru m-a frapat. Dincolo de asta, sunt convins că vom avea ocazia să mai conlucrăm și vreau să-i mulțumesc raportorului pentru cooperarea de care ne-am bucurat până acum. Mulțumesc! Preghiamo di aggiungere un brevissimo cenno conclusivo. Foarte pe scurt, domnule Colino, pe final. Da? Foarte succint două observații referitoare la reacția Comisiei. Este adevărat că 50% că au fost propuse 50%, 50% distribuția fondurilor între Comisie și statele membre. Însă, statele membre sunt conștientă de semnificația și importanța acestor fonduri și le vor utiliza în cel mai bun mod posibil, respectiv uh, le vor utiliza în mod eficient pentru depășirea crizii, crizei. În ceea ce privește criteriile, am citit uh, câteva chestionare ale comisiei și trebuie citită și justificarea raportorului în care se vorbește despre modificarea criteriilor și se prevede susținerea refugiaților. Există un instrument specific cu referire la um, fluxurile de migrație și la situațiile de criză, însă trebuie să ținem cont că uh, mafia și crima organizată influențează aceste fluxuri migraționiste care ar trebui preluate și ele aici. Uh, Uh, am ascultat ceea ce a spus colegul Tavares. Putem colabora uh, în continuare, mi-ar face plăcere acest lucru, pentru că numai în colaborare putem obține cele mai bune soluții care corespund așteptărilor cetățenilor. Cetățenii sunt uh, împotriva crimei organizate și doresc să o combată. Doresc de asemenea să se depășească criza în mod corespunzător. Mulțumesc, domnule Iacolino, mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și pentru deschiderea față de uh, acest raport și dorința de a continua lucrul. Am deadline pentru amendamente 5 septembrie 2012 la prânz, deci 5 septembrie la prânz, Uh, deadline pentru depunerea amendamentelor. Permiteți-mi să vă amintesc că a fost o zi epuizantă. A fost o zi de lucru foarte lungă, însă mai avem doar câteva zile săptămâna viitoare, dar aceasta va fi ultima zi de lucru a Comisiei Libe înainte de vacanța de vară. Vom uh, relua lucrările la începutul lunii septembrie, așadar vă urez tuturor ca luna august să fie o bună ocazie pentru toată lumea de a-și reîncărca bateriile și de a uita de votul epuizant uh, pe care a trebuit să îl suportăm în uh, sesiunea din această după amiază. Vă doresc tuturor numai bine, vom uh, relua activitatea noastră la începutul lui septembrie.